domnului Hanu Takula în locul domnului Oli Ren de la 27 aprilie anul acesta. Do, do il benvenuto al nuovo collega. E... Așadar, bun venit noului coleg și conform articolului 3 alineatul 2 din regulament, uh, în, uh, cu, cu condiția uh, verificării eventualelor contestații, Domnul Hanutakula uh, este membru cu drepturi de pline în uh, Parlamentul European și în organele acestuia, dat fiind că a semnat declarația prin care spune că nu are niciun fel de incompatibilități cu funcția de deputat în Parlamentul European. Bun venit, stimate domn!